Mai am uh, și un uh, anunț din partea socialiștilor și democraților uh, pentru nominalizările în comisii. Dacă nu există observații, până la adoptarea procesului verbal, aceste nominalizări vor fi considerate ca fiind adoptate.